Good morning, ladies and gentlemen. Can we begin? Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Întreb dacă putem să începem lucrările. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, atât de mulți membri ai Comisiei Regii după ziua de ieri. Este impresionant. Începem cu voturile. și anume cu un aviz elaborat de colega noastră, doamna Constanțe Crel, cu privire la regulile financiare aplicabile bugetului general al Uniunii. A durat uh, foarte mult elaborarea acestui aviz, au fost nenumărate amendamente am avut foarte multe întâlniri a raportorilor din umbră. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor. Doriți să spuneți ceva înainte de vot, vă rog? Da, într-adevăr, doar foarte succint, pentru că doamna Mihailova, așa cum ați spus, nu a fost simplu să finalizăm acest aviz pentru că au existat multe suprapuneri cu Comisia pentru Buget și Comisia uh, pentru control bugetar. Aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră, dar și colaboratorilor, consilierilor politici și, în mod special, și secretariatului care ne-a susținut în mod excelent. A fost o colaborare extraordinară și, în pofida calendarului foarte strâns pe care l-am avut, suntem comisia care adoptă uh, prima uh, acest aviz aferent acestui raport și aș dori să-i uh, rog pe colegi să fie atenți și la ce se întâmplă în Comisia pentru Buget ca să nu ne trezim că acolo se va vota diferit decât am agreat noi pentru ziua de astăzi. Deci trebuie să uh, mai fim puțin atenți și dacă lucrurile vor decurge conform colaborării noastre, vom avea parte de un final uh, pozitiv și încă o dată aș dori să le mulțumesc tuturor. Mulțumesc uh, foarte mult. Aș dori să vă informez că astăzi doamna Creel propune patru amendamente de compromis majore care se bazează pe acorduri la care s-a ajuns în urma întâlnirilor raportorilor din umbră. Practic, asta face parte din uh, tehnica votului nostru de astăzi. Voi încerca să uh, nu mă mișc prea repede, însă v-aș ruga să mă ajutați dacă voi face eventuale greșeli. Începem așadar votul cu amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Continuăm cu compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 116 120 se corectează președinta pentru, împotrivă, abțineri, respins. 121 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 122 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 140 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 141 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 157 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 158 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Amendamentul 159. Cer scuze, spune președinte. Cele două sunt identice, deci 160. Acum pentru, împotrivă, abțineri, respins. 184 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 185 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 188 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 191 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 192 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 193 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 197 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 198 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 201 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 210 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 221 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 222 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 226 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 227 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 231 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 232 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 233 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 235. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 236. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 237. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 240. Pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm amendamentul 240, verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și amendamentul este respins. Amendamentul 241. Pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 242 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 243 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 245 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 247 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 248 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 251 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 261 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 262 cu amendament oral. Se opune cineva amendamentului oral? Nu. Deci votăm împreună cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 268 cer scuze, sunt identice cu 269 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 270 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 271 avem uh, și un amendament oral. Domnule Buda, doriți să spuneți ceva? Se opune cineva amendamentului oral? Nu? Bun, atunci votăm 271 cu amendamentul oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 27. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 28. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Ajungem acum la compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 58 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 4 a fost retras, îmi cer scuze, pune președinte, 69 pentru, împotrivă, Îmi cer scuze, deci să reluăm. 77. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 81 a fost retras. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum votăm uh, întregul aviz. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și avizul se adoptă. Felicitări, doamnă Creel. Și vă mulțumesc pentru sprijinul acordat la vot. Mulțumesc foarte mult. Continuăm acum cu următorul nostru raport. care se referă la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 The vote is closed. S-a închis votul și se respinge. Mulțumesc. Continuăm acum cu amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm și aici. Amendamentul 6, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Îmi cer scuze, nu văzusem bine. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Amendamentul 41 pentru,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 Haideți să verificăm amendamentul 64. Verificarea electronică, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri se se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri, abțineri se respinge. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum ajungem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și raportul se adoptă. Felicitări, doamne Tomașici. Doriți să spuneți ceva, vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult. Nu intenționam să vorbesc pentru că trebuie să ajung la Comisia pentru pescuit, unde de asemenea avem voturi, însă vreau să vă mulțumesc pentru colaborare tuturor raportorilor din umbră și iată, vedeți, atunci când lucrurile sunt importante pentru noi, tragem în aceeași direcție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am, ne-am încadrat foarte bine în timpul alocat votării. Și continuăm acum cu ordinea noastră de zi. Vom avea un schimb de opinii cu privire la raportul din proprie inițiativă care se referă la implementarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice. Raportoarea noastră este doamna Garcia Perez și astăzi ne va prezenta uh, primele, primul proiect al dânsei. Um, vom vota în septembrie. Aveți uh, cuvântul, doamna Perez. señora presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Iată că astăzi avem un prim schimb de opinii pe marginea acestui raport din proprie inițiativă referitor la provocările de natură demografică. Este vorba de o temă esențială de care trebuie să ținem cont în dezbaterile pe care le vom avea în legătură cu politica de coeziune. Schimbarea demografică reprezintă una din mizele esențiale în fața UE. Statisticile recente ale Eurostatului arată că Europa a îmbătrânit și uh, populația activă a scăzut cu 66% în timp ce proporția persoanelor de peste 65 de ani a crescut cu 19%. Mai mult decât atât, se așteaptă ca populația europeană să aibă un ritm de creștere mai redus uh, până în 2050 și va ajunge la un minim în 2075 și în special în anumite regiuni europene uh, cu statute specifice prin tratate, în vestul Europei există o problemă specială de uh, pierdere demografică. De asemenea, în țările Baltice, România, Bulgaria, Slovacia, Croația, unde se pune problema acestei scăderi masive a populației uh, pe lângă creșterea zonei, populației în zonele metropolitane, de asemenea în insulele din Franța și în peninsula iberică. Este uh, vorba aici și de o realitate îngrijorătoare pentru țara mea, pentru Spania, pentru că ultimele date ale Institutului Național de Statistică arată că jumătate din uh, uh regiunile noastre sunt afectate. În uh, regiunea unde trăiesc eu, situația este foarte dificilă și acolo am cunoscut foarte bine ce se întâmplă în zonele rurale, niște zone uh, fără infrastructură, care sunt îmbătrânite și care s-au închis, uh, practic, față de restul lumii. E vorba de zone care se află în zona Podișului și a mm, zone muntoase, unde nu există bănci, nu există centre de sănătate, uh, zone care nu cunosc internetul, unde nu se poate plăti cu telefonul, de exemplu, și nu se utilizează cărțile de credit. E vorba de o regiune unde e foarte normal să te întâlnești cu angajați uh, uh, ai băncii care se duc să ducă banii acasă la oameni. E vorba de uh, sate și orașe izolate, îndepărtate unele de alte, care trăiesc într-o adevărată liniște care este doar uh, întreruptă de uh, păsările care cântă. Este o problemă majoră și schimbarea demografică reprezintă um, o problemă esențială de dezvoltare în Uniunea Europeană, pe lângă problema schimbării climatice, a schimbării tehnologice și a incluziunii. Cred de aceea că o politică demografică în cadrul UE are drept principal obiectiv ca toate teritoriile unde există o situație defavorizată și un dezechilibru demografic să, se va, să, se, să fie reflectate în această politică. E nevoie, în acest sens, de identificarea problemelor principale și o echilibrare la nivelul teritorial și populațional foarte complexă. În evoluția demografică a populației există patru probleme principale, care sunt provocări pentru UE. În primul rând, densitatea redusă este un fenomen foarte bine cunoscut, uh, cu mai multe realități. Un model de echilibru între populație și teritoriu, în care există o densitate redusă și, de asemenea, o reducere a densității. Există deci zone unde întotdeauna a existat uh, o densitate redusă a populației și zone în care această densitate redusă este de uh, Uh, factură recentă. Deci este îngrijorătoare cu atât mai mult. A doua provocare este îmbătrânirea populației. Ca și în primul caz, e vorba de un fenomen demografic foarte bine cunoscut și răspândit în UE. În unele situații este rezultatul unui proces lent de tranziție demografică, în alte situații însă este datorat uh, destructurării piramidei populaționale. A treia problemă este scăderea natalității și, prin urmare, reducerea dramatică a uh, copiilor și a tinerilor. De aceea, uh, speranța de viață și echilibrul pe termen mediu este pus în pericol. Și o ultimă problemă este pierderea constantă a populației. Aceasta derivă în bună măsură mm, din celelalte trei fenomene și uh, este uh, caracteristic pentru zonele cu probleme demografice. Regiunile sunt afectate de un proces foarte grav de uh, despopulare din cauza fenomenelor migratorii și a îmbătrânirii populației. Problemele migratorii în Uniunea Europeană nu sunt însă noi și sunt foarte bine cunoscute, însă ceea ce este nou de data aceasta este intensitatea acestor probleme și uh, problemele care apar în regiuni unde se manifestă toți acești factori sau mai mulți dintre ei dintr-o dată. Și există aici o altă problemă importantă, chestiunea de gen, care este una de natură transversală, orizontală, pentru că există o adevărată masculinizare a zonelor rurale, și uh, scăderea populației este practic înrăutățită de faptul că în multe din aceste regiuni la care, ne fa- la care facem referință, uh, femeile pur și simplu dispar din aceste regiuni. E de adevărat că Uniunea Europeană are deja instrumente la dispoziție pentru a face față anumitor uh, provocări de natură demografică, însă nu există o strategie generală pentru această temă. UE ar trebui să țină cont de perspectiva demografică în toate domeniile politice, inclusiv la nivel uh, bugetar, să existe rubrici care să permită dezvoltarea de noi politici, în special în domeniul agriculturii, al mediului, societății informației, ocupării și așa mai departe. Comisia ar trebui să adopte o strategie europeană asupra schimbării demografice, așa cum am cerut în rezoluția din 9 septembrie 2015. Prioritățile ar trebui să fie următoarele. În primul rând, o uh, ocupare demnă și uh, calitatea muncii, dimensiunea teritorială a politicilor de promovare în activitatea economică și de ocupare. Modelul de infrastructură care să permită acces și competitivitate pentru regiunile defavorizate. Uh, calitate și prețuri uh, la transporturi foarte bune pentru regiunile uh, mai îndepărtate o stare de bunăstare pentru toată lumea, transport public la nivel local, politici de emancipare a tineretului, politici de susținere a familiei, incluzând aici și conciliere și uh, întrajutorarea persoanelor dependente, politici de integrare a imigranților și a populației care se întoarce acasă și uh, politici de comunicare specifice pentru zonele rurale. Uniunea Europeană are nevoie de un cadru juridic pentru a ține cont um, de regiunile care sunt defavorizate din punct de vedere demografic. Așa cum spuneam mai devreme, deocamdată sunt uh, recunoscute doar anumite regiuni din Uniunea Europeană, însă între timp realitatea s-a schimbat și în ultimele decenii au apărut uh, multe alte regiuni care sunt afectate, deci e nevoie de un nou cadru juridic care să definească alte regiuni cu astfel de dezavantaje. Politica trebuie să joace un rol mult mai important pentru a ține cont de toate aspectele demografice. E nevoie de un, uh, o serie de noi criterii și variabile care să țină cont de specificitățile acestor regiuni pentru că o regiune care prezintă un dezavantaj uh, demografic uh, uh, grav, grav nu poate fi definită doar de nivelul populației sau de PIB. E nevoie de o mai mare flexibilitate pentru alegerea obiectivelor tematice sau a ratelor de cofinanțare fondurile europene, fondurile de investiții ar trebui să uh, țină cont de schimbările demografice. Politica de coeziune ar trebui să utilizeze mai mult FEDER, FSEU și FEADE pentru a putea face față provocărilor demografice. Cred că este absolut necesară înființarea unui fond specific care să ducă la integrarea teritoriilor dezavantajate din punct de vedere demografic, și uh, aceasta susținându-se pe fonduri uh, existente deja. Avem nevoie și de o inițiativă clară în domeniul demografic. Rețeaua europeană a regiunilor cu probleme demografice propune o astfel de inițiativă care ar putea căpăta numele de populație, de exemplu, și care să includă acțiuni pe trei domenii, creșterea inteligentă, creșterea inclusivă și creșterea durabilă. CFM-ul, cadrul financiar uh, multianual, ar trebui să susțină uh, politicile în ceea ce privește provocările demografice și tocmai de aceea am cerut deja de multe ori aici la Parlamentul European să existe o mai mare cooperare și coordonare între instrumentele diverse ale UE, politicile uh, structurale, fondurile europene de investiții, pacul, pentru a putea a avea rezultate mai bune din punct de vedere demografic. Iată, o serie de chestiuni care au stat uh, la baza acestui raport din proprie inițiativă, însă sunt convinsă că putem uh, aduce noi idei, noi inițiative printr-o dezbatere deschisă cu colegii. Și, bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a-i asculta pe colegi, pentru a vedea care sunt comentariile și feedback-ul dumneavoastră și sper ca viitoarele dezbateri pe această temă să ne permită să ajungem la un text bun și să uh, definim acel indicator de care avem nevoie uh, și pe, pentru viitorul dezbaterile noastre legate de politica de coeziune. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept contribuțiile dumneavoastră. Mulțumesc uh, foarte mult pentru această prezentare inițială. Și acum uh, începem cu raportorii din umbră, domnul Valcarcel Siso. Mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, Europa se confruntă astăzi cu această problemă a demografiei uh, diferențiate. Chiar dacă în restul lumii populația este în creștere și este din ce în ce mai tânără, în Europa lucrurile stau cu totul altfel. Populația îmbătrânește și scade în același timp. Iată de ce raportul acesta este uh, esențial, e nevoie de planuri uh, pe termen lung și tocmai de aceea salut uh, textul prezentat de doamna raportor. Problema demografică este una extrem de gravă în uh, anumite regiuni, așa cum s-a spus aici, uh, în anumite regiuni din Spania, în special în Galicia, Asturias, uh, Castilla León, Castilla-La Mancha și Aragon. E nevoie de un răspuns, de soluții, însă nu doar pentru aceste regiuni, ci pentru toată lumea, pentru că e clar că o parte a Europei a rămas în urmă și asta înseamnă că întreaga Europa are de pierdut. Dacă ținem cont de reforma politicii de coeziune, provocările de natură demografică trebuie să fie uh, avute în vedere. Încă din anul 2016 am cerut Comisiei o foaie de parcurs care să ne permită să mergem dincolo de singurul indicator actual și anume PIB-ul. Să se includă și alte chestiuni cum ar fi, de exemplu, uh, dispersia populației printre acești indicatori uh, demografici. Zonele care se confruntă cu probleme demografice au o creștere sub media uh, europeană și, așa cum spunea și doamna raportor, se confruntă cu și mai multe dificultăți în ceea ce privește uh, serviciile și ajutoarele sociale. Eu aș vrea să fac uh, câteva comentarii. În primul rând, în ceea ce privește uh, nevoia de interconectare pentru zonele îndepărtate, de exemplu, prin îmbunătățirea accesului la internet, pentru că e clar că conectivitatea în zonele rurale este absolut esențială pentru ca tinerii să dorească și să se poată duce să trăiască în, în aceste zone. De asemenea, trebuie să subliniem importanța zonelor uh, rurale pentru ecoturism sau pentru comerțul uh, digital. Însă pentru a exploata acest potențial, trebuie să stimulăm practic economiile locale și să revigorăm uh, afacerile locale. Aș vrea să o rog pe doamna raportor să țină cont de acest lucru, pentru că este importantă nu doar evoluția populației în timp, ci și în spațiu. Tinerii pleacă de acasă și bătrânii rămân pe loc și asta face ca orașele să uh, se confruntă cu o creștere a prețului uh, vieții și să apară tot felul de probleme. Depășirea problemelor demografice este absolut uh, vitală pentru a putea menține modelul social european care se bazează pe solidaritatea între generații și teritorială. Acest principiu al solidarității intergeneraționale trebuie să se mențină în ciuda dezechilibrelor demografice. Pentru aceasta e nevoie de un nou echilibru financiar și solidaritatea teritorială trebuie să țină cont de decalajele între regiunile uh, mai bogate și utilizatorii de servicii sociale. E nevoie de un răspuns coordonat, așa cum arată Comitetul Regiunilor în raportul său pe marginea provocărilor demografice doamnă raportor, autoritățile regionale sunt până la urmă cele care cunosc cele, cel mai bine uh, provocările din propriile sale regiuni. De asemenea, doresc să spun că e nevoie de strategii inteligente, pentru că dacă mizăm pe tehnologie, pe inovare, aceasta înseamnă să oferim acestor zone uh, noi oportunități pentru a deveni competitive. În încheiere, aș vrea să explic aici cetățenilor europeni că o Europa care e în stare să crească din punct de vedere economic este o Europa care va fi în stare să facă față provocărilor de astăzi, printre care și acestor provocări demografice. De aceea trebuie să mizăm pe o adevărată agendă socială europeană care să includă chestiunile demografice și care să promoveze un model în care nimeni să nu fie lăsat în urmă. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Poreba, văd că nu este în sală. Domnul Iacovcici, următorul raportor din umbră, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Am dorit să intervin și eu puțin în această discuție. Reci, o 25 godina bavljenja politikom postoje 20... Experiența mea politică uh, de 25 de ani uh, mi arată acest lucru. Este o temă importantă în Croația, dar uh, nu numai acolo, și peste tot în Uniunea Europeană și are de-a face cu două elemente importante. În primul rând, îmbătrânirea populației în Europa. este o realitate și o vedem reflectată peste tot în sistemul european. Unii spun că, practic, se pune în pericol asigurarea plății pensiilor, pentru că numărul persoanelor în vârstă uh, va crește prea mult și va depăși, practic, resursele disponibile. Iată o temă pe care va trebui să o abordăm pe viitor. Trebuie să vedem dacă vom reuși să găsim uh, soluții în comun, pentru că sistemele de pensii în Uniunea Europeană, bineînțeles, uh, uh, sunt diferite de la o țară la alta, sistemele politice de asemenea și eu cred că pe viitor ar trebui să se facă o armonizare între ele și va fi nevoie de o mai bună cooperare. Sper să ajungem la așa ceva. Eu am, uh, m-am confruntat cu astfel de teme în cariera mea profesională tot timpul și recunosc că este vorba aici de o provocare foarte importantă. Nu vreau să repet aici uh, toate propunerile făcute de raportor, dar cred că cu toții putem fi de acord în mare măsură cu cele propuse. Va trebui să dezbatem între noi care sunt uh, reformele necesare și putem utiliza în acest sens mai multe fonduri. Însă ceea ce este cu adevărat important este tema esențială și anume cum să utilizăm aceste fonduri. Zonele rurale, în special în uh, zona Mediteranei, am auzit uh, deja care sunt problemele din Spania, în Croația și în Italia și în alte state, probabil că avem uh, probleme asemănătoare Zonele rurale, cum spuneam, sunt zone care merită toată atenția noastră. Merită să le acordăm mai multă atenție decât uh, până acum. Iată de ce cred că raportul este foarte binevenit și cooperarea pe care am avut-o în timpul pregătirii acestui raport a fost uh, foarte bună. Deși tendințele demografice negative e clar că vor continua, n-ar trebui să ne facem prea multe speranțe, dar uh, prin acest raport putem oferi un îndrumar care oricum va reprezenta un pas înainte, chiar dacă nu oferim soluții miraculoase. Doamna Valina nu este în sală. Domnul Rope sau cineva din partea lui, vă rog. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să vorbesc în, în numele domnului Bornes Rope, care mi-a trimis niște uh, câteva gânduri. Elementul democratic este cel mai subestimat, în ciuda uh, creșterii în general a populației uh, europene, peste 1300 de regiuni uh, din Europa uh, se confruntă cu o scădere a uh, populației. Aceasta înseamnă un imbold mai slab pentru dezvoltarea economică. Trebuie să încercăm să îmbunătățim uh, uh, cadrul de reglementare, să promovăm uh, schimbul de bune practici între statele membre, să canalizăm fondurile structurale astfel încât să asigurăm o mai bună ocupare pentru ambele genuri și pentru persoanele cu dizabilități. Vom pune accentul pe uh, fondurile care sunt uh, alocate uh, proiectelor în vederea unei ocupări pe termen lung și a unei coeziuni sociale. Suntem pentru un echilibru real între mediul rural și mediul urban. Mulțumesc, doamna Damato, următorul raportor din umbră, aveți cuvântul. Mulțumesc, ca și colegii, și pe mine mă interesează foarte mult această temă. Așteptând uh, proiectul de raport, aș dori să contribui și eu cu câteva idei generale. Diferite studii sublinează îmbătrânirea populației și uh, scăderea demografică. Este o provocare pentru viitor și aceste schimbări demografice afectează și alte domenii de politică ale Uniunii Europene, în special în zonele rurale, zonele uh, foste, zone industriale. Aceste tendințe au implicații politice și socioeconomice relevante asupra productivității, asupra dezvoltării, a ofertei de servicii sociale și sanitare, a dezechilibrului între populația urbană și rurală și lipsa de lucrători. Schimbarea demografică este o problemă care afectează multe domenii de politică, intervențiile sociale, politica ocupațională, planificarea urbană, politica care ține de egalitatea de gen și familie. În acest sens, par a fi utile recomandările conținute într-un raport pe care l-am adoptat anul trecut în plenară cel al colegei Iotova cu privire la comunitățile montane, unde se solicita garantarea unor stimulente suplimentare pentru IMM-uri, uh, special cele agricole în zonele montane, pentru că reprezintă o sursă importantă pentru ocupare, dar și de producție, de produse de calitate, care însă au o productivitate mult mai redusă decât uh, agricultura intensivă. De aceea invităm și Comisia să promoveze proiecte pilot pentru a recupera activitățile economice tradiționale, inclusiv cele agricole, artizanale, în special în zonele montane care sunt supuse depopulării. După cutremurul devastant care a lovit uh, Italia în toamnă, una din dramele italiene este depopularea anumitor zone, nu doar muntoase. Este o agonie tristă pentru întregi uh, provincii. Pentru că aceste comunități uh, care sunt uh, care dispar se lovesc și de alte catastrofe naturale. În orice caz, Trebuie să ajutăm aceste comunități să supraviețuiască din turism uh, și trebuie să folosim inclusiv stimulente fiscale. Nu trebuie să le lăsăm singure și noi, Mișcarea Cinștele, vom face tot posibilul nostru pentru a arăta solidaritatea noastră de o față de aceste teritorii care se confruntă cu astfel de provocări și au nevoie de susținerea noastră. Mulțumesc. Am o listă cu șapte vorbitori. Începem cu aveți pau. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Tot ceea ce a spus doamna raportor uh, uh, pot să susțin și eu, precizând că am avut onoarea în 2011 să fiu raportoare pe raportul cu privire la schimbările demografice, arătând care sunt și posibilitățile din fondurile structurale pentru a contracara acest demers. Am spus atunci că schimbările demografice pot fi și un avantaj dacă ele sunt uh, bine orientate. Și în acest context aș dori să să atrag atenția și asupra raportului meu și în ceea ce privește elementele viitoare ale politicii de coeziune, în care se spune că și schimbările demografice dintr-o regiune ar trebui să joace un rol în viitor atunci când este vorba de susținerea unor proiecte, la fel uh, și când este vorba de flexibilizarea uh, acordării unor stimulente financiare. Însă aș avertiza, pentru că se vorbește mult și despre zona rurală, că tinerii pleacă mult din zona rurală și de aceea am spus în ultimul mandat că trebuie utilizate fonduri structurale. Uh, știu din uh, propria mea regiune și știu că există și în alte regiuni această prevedere deja inclusă în programele operaționale, însă demersurile ar putea fi întărite, dar nu aș dori să se creeze astfel un uh, o competiție între orașe și zonele rurale, pentru că și orașele au de suferit pe urma acestor schimbări demografice. Trebuie să colaborăm pentru a soluționa această problemă a demografiei. În ansamblu, consider că raportul este unul foarte bun și este important să elaborăm rapoarte pe această temă pentru a documenta și a arăta cât uh, de mult uh, ne preocupă pe noi problemele cetățenilor și cât de important este pentru noi ca oamenilor să le meargă bine. Mulțumesc, domnul Van Nisteroi. Voorzitter, dank u wel. Prima. Ehm, Mulțumesc, doamna președinte. Este o temă uh, foarte bună asupra care să ne aplecăm atenția. E interesant să vedem uh, care sunt tendințele, începând cu cel de-al doilea război mondial. Și să vedem unde ne poziționăm acum din punct de vedere al creșterii populației, rata natalității, numărul de copii care se nasc. Și rata de menținere este 2,2 Uh, copii pe uh, cuplu. Și este foarte interesant să vedem uh, țările individuale, că este această rată de întreținere, 1,6. Tendința este una descrescătoare. Deci începem să vedem efectele. Acest lucru are un impact la nivel regional și teritorial asupra politicilor, pentru că, în mod clar, există constrângeri în legătură cu ceea ce se poate face prin aceste politici. Unele regiuni au probleme speciale, așa cum uh, uh au punctat uh, raportorii și raportorii din umbră. Și evoluțiile la care asistăm uh, uh, sunt uh, în continuare aceleași. Lumea pleacă din zona rurală către orașe am vorbit deja despre o Europa în două viteze și știm că uh, în general uh, tinerii pleacă din zonele uh, sărace, rurale, către o viață mai bună. Este o tendință care este cât se poate de actuală și acest lucru are un impact asupra demografiei. Lucrurile trebuie însă văzute uh, în contextul uh, noilor fonduri de asemenea. Dacă căutăm noi soluții, atunci uh, trebuie să ne gândim la întreg tabloul. Investiții în educație, în ocupare, în noile tehnologii de comunicare, banda largă, lumea digitală, toate acestea trebuie să existe și să fie disponibile și pentru cei care nu locuiesc la oraș. Cred că este nevoie de o abordare holistică, o abordare cuprinzătoare. Raportoarea a vorbit uh, despre uh, construirea uh, de puncte de plecare după 2020. Articolul 16 vorbește despre acest lucru programele operaționale aferente fondurilor. Acolo se spune că există tendințe demografice care uh, trebuie integrate uh, în uh, utilizarea fondurilor, pentru că nu este vorba numai de PIB. Putem vedea că de-a lungul decenilor au existat semnale în legătură cu descreșterea populației ceea ce presupune un uh, efort de investiție mai mare. Deci trebuie să vedem lucrurile foarte clar, ceea ce am făcut. Sigur, o serie de uh, activități uh, sunt în curs de desfășurare, dar trebuie să vedem ceea ce vom face după 2020. Cred că avem o politică, un cadru pe care Comisia l-a uh, creonat după consultarea cu grupurile interesate. E vorba de uh, industrie, sectorul sănătate, autoritățile descentralizate. Trebuie să privim acolo pentru potențiale uh, activități. Chiar în această săptămână, pe 29 aprilie, marcăm Ziua Internațională pentru Solidaritate între Generații, iar mâine are loc uh, un uh, mic dejun uh, al grupului care se ocupă de solidaritatea între generații. Acestea sunt genul de discuții de care este nevoie. Și cred că se pot da exemple pozitive din diferite locuri ale Europei. Putem să vorbim despre economia de argint, silver economy. Trebuie să evidențiem aspectele pozitive. Economia uh, de argint, uh, vârstnicii uh, joacă și ei un rol important și pot să aibă un impact pe plan local atunci când este vorba de ocupare și locuri de muncă. Așadar, economia de argint este o oportunitate a existat un uh, proiect uh, pilot uh, Smart Communities, comunități inteligente. Comisarul Crețu și comisarul Hogan au lansat această inițiativă. Scopul este de a vedea care este potențialul. Totul este legat de ocupare, de serviciile ajutătoare, serviciile care pot să susțină uh, acest potențial. Trebuie să vedem ce se întâmplă însă la fața locului după 2020. Se pot face multe recurgându-se, printre altele, la fondurile regionale și structurale. Domnul Bogovici, aș dori să Felicit raportoarea pentru acest proiect de raport pe o temă importantă. Cred că sunt cuprinse aici elemente importante. Populația îmbătrânește în Uniunea Europeană ea îmbătrânește mai repede în zonele rurale și se menționează aici faptul că tinerii se mută la Uh, oraș, din zonele rurale. Acest lucru este evidențiat de raport. De asemenea, trebuie să subliniem um, fluxurile migratoare între statele membre, nu numai în interiorul statelor uh, membre. Am uh, constatat o deplasare a persoanelor din uh, Europa de Est către zonele unde economia crește mai repede, trebuie să abordăm toate aceste provocări. Nici uh, politicile de coeziune, nici uh, cele structurale nu sunt suficient de rapide pentru a veni întâmpinarea acestor proiecte trebuie construite infrastructurile necesare pentru o uh, viață de calitate în secolul 21. Vorbim despre transport, mediu, telecomunicații, infrastructura uh, pentru educație, infrastructura socială, pentru serviciile de sănătate și pentru sport. Provin din Slovenia, o țară care a avut o politică policentrică din anii 70, când eram o țară socialistă. Slovenia are o populație de 2 milioane și am promovat această metodă de dezvoltare policentrică. Uh, sunt uh, cinci uh, centre regionale mari implicate și 35 de centre mai mici, centre de dezvoltare în Slovenia, ceea ce a permis populației să rămână în zona rurală, să trăiască și să muncească acolo. Și cred că o astfel de politică trebuie promovată și la nivelul Uniunii Europene. Slovenia este unul dintre puținele state membre în care uh, aproape 50% din populație locuiește în zona rurală. Am folosit fondurile structurale pentru a crea acolo uh, infrastructură. Tinerii vor să locuiască în mediul rural, dar trebuie să le oferim posibilități uh, de locuri de muncă acolo Uh, domnul Van Nistelrooy a pus uh, o întrebare foarte bună. Cum putem să valorificăm potențialul tinerii generații? Nu trebuie să-l vedem ca pe o povară. Trebuie să-i interconectăm cu vârstnicii. În Slovenia am avut un proiect în care uh, vârstnicii îi ajută pe vârstnici și tinerii, pe de altă parte, îi ajută pe vârstnici să aibă uh, o viață de calitate. Deci un proiect uh, intergenerații. În, cu câtva timp în urmă am avut o uh, conferință împreună cu comisarul Hogan și comisarul Crețu în legătură cu satele inteligente Uh, revoluția tehnologică este în plină desfășurare și uh, ea nu trebuie să fie în detrimentul uh, satelor. Noile tehnologii pot fi valorificate foarte bine în zonele rurale din punct de vedere al comerțului, turismului, în domeniul serviciilor de sănătate și serviciilor sociale. Aș încerca să creionez un proiect pilot care să cuprindă toate aceste elemente. Cu siguranță trebuie să ne gândim la uh, satele uh, inteligente și uh, în cadrul noi perspective financiare trebuie să ne asigurăm că mediul rural rămâne un mediu atractiv pentru tineri care să dorească să locuiască acolo. Cred că principiul subsidiarității trebuie să fie respectat în primul rând, uh, municipalitățile, regiunile și statele sunt uh, responsabile și numai după aceea uh, Uniunea Europeană. Deci trebuie să le oferim instrumentele pentru a crea o serie de tendințe în aceste regiuni. Trebuie să elaborăm strategii, după care trebuie să descentralizăm competențele, dacă putem spune așa, pentru a permite acestor zone de unde populația uh, pleacă să folosească uh, fondurile uh, europene. Domnul Ruas, mulțumesc, o să fiu succint pentru că s-a spus deja multe din, spus deja multe din ceea ce doream să spun. Vreau să spun însă câteva cuvinte. Cunosc această problemă, provin dintr-o zonă care nu este prea departe de Castilla Leon, are aceleași trăsături, aceleași caracteristici și diagnosticul pe care l-am auzit este unul bun. Avem 380 de municipalități, acestea au o densitate scăzută, ceea ce înseamnă că acest fenomen afectează această regiune și familiile care locuiesc acolo. În primul rând trebuie să fim atenți atunci când privim lucrurile la nivel european să înțelegem că ceea ce se întâmplă în aceste regiuni afectează și regiunea orașelor. Multe din problemele care trebuie rezolvate în orașe sunt înrăutățite de depopula eh, depopularea eh, zonelor eh, rurale. Deci, trebuie să avem în vedere și acest aspect. Problemele din mediul rural afectează Uh, problematica orașelor și trebuie văzute uh, complementar. Sigur, uh, sunt investiții mari din partea Uniunii Europene, care uneori sunt făcute în zone unde nu sunt utile. Dacă oamenii pleacă din zonele respective, investițiile nu mai sunt atât de importante. Dacă avem o discriminare pozitivă, Trebuie să ne asigurăm uh, că aceste aspecte sunt uh, analizate atunci când ne gândim la viitorul politicilor de coeziune. Trebuie să uh, vedem care este rata natalității în toată Europa și nu numai la nivel local și să acționăm în acest fel. De asemenea, trebuie să ne aplecăm asupra problemelor din mediul uh, rural. Știm că mulți încearcă să plece către orașe, însă uh, trebuie să uh, încercăm să descurajăm acest fenomen. Apoi, deșertificarea. Uh, care este foarte importantă. Dacă populația uh, tânără rămâne în orașele de dimensiuni uh, medii, atunci acest lucru are un impact pozitiv asupra mediului rural. Vreau să o felicit pe colega noastră, domnul Nilsson. Aveți cuvântul. Nu știu dacă există interpretare din suedeză, nu. Deci o să încerc să vorbesc în engleză. Și vreau doar să vă uh, prezint uh, o imagine a zonei de nord uh, din Suedia, de unde provin. Am avut această dezbatere pentru că și acolo avem aceeași problemă. Tinerii pleacă din mediul rural către marile orașe. Asta se întâmplă în toată Europa. Vârstnicii rămân pe loc, unele uh, sate dispar încet, încet. Deci trebuie ca regiunile din nord să devină mai atractive. Ce este cel mai important? O educație bună universitățile. Acestea trebuie să existe în regiunile respective. Trebuie să existe învățământ uh, superior. Și asta a presupus o bătălie politică de proporții. Conservatorilor nu le-a plăcut acest uh, lucru, însă în momentul de față avem trei universități în partea de nord a Suediei, Și dacă vorbim de modul în care sunt folosiți banii europeni pentru cercetare, cred că 80% din fondurile Orizont 2020 și din alte programe se îndreaptă către marile universități din marile orașe, nu către micile universități. Și asta prezintă o problemă. Asta înseamnă că în nordul Suediei, fondul regional este mai important pentru universități decât uh, Horizon 2020, fondul regional pentru a uh, crea posibilități de cercetare. Și acest lucru este foarte important. Fondul regional este important, însă ceea ce am putea să face, facem este să schimbăm regulile pentru Orizont 2020 și pentru alte programe, astfel încât nu numai marile universități să se bucure de aceste fonduri, ci Uh, să existe și un indicator teritorial pentru utilizarea acestora. Doamna Molcova, aveți cuvântul. Mulțumesc. Uh, apreciez raportorul făcut, raport, raportul și dezbaterea. Este într-adevăr o problemă cât se poate de serioasă. Schimbările demografice în Europa, nu numai la nivelul regiunilor, dar uh, și pentru Europa în general este o problemă îngrijorătoare. Atunci când vorbim despre instrumentele politicilor de coeziune legate de schimbările uh, demografice, să ne gândim la instrumentele pe care le avem deja la dispoziție și ele nu sunt puține, sunt chiar multe. Dacă vrem să influențăm schimbările demografice, poate că ceea ce ne lipsește este o privire de ansamblu ceva care să ofere securitate tinerilor. Poate că e nevoie de campanii de informare. informare. Mulți copii, mulți Uh, tineri doresc uh, să aibă copii, uh, să-și întemeze o familie, dar nu știu dacă au un loc de muncă sau un adăpost. Iar dacă acestea există, se gândesc la serviciile de sănătate, serviciile sociale în micile localități. Da, mă interesează punctul de vedere al Comisiei și raportul cum va arăta acesta, pentru că instrumentele pentru politici în statele membre uh, individuale trebuie să fie țintite, ele trebuie să fie foarte amănunțite. Așadar, promovarea unor campanii de informare în legătură cu aceste teme, pentru că există, de pildă, uh, propaganda în legătură cu uh, frica de uh, migranți, dar pentru asta, pentru a o contracara, trebuie să avem politici de informare, să arătăm că există servicii pentru tineri. Tinerii trebuie să știe că fondurile europene îi ajută să-și creioneze viitorul. Tinerii nu au încredere în modul în care sunt folosite aceste fonduri sau dacă ele vor exista. Există elemente, însă nu există o campanie de informare generală. Există și alte aspecte, cum ar fi uh, concediul uh, uh, de maternitate sau concediul parental, care nu a fost rezolvat la nivelul întregii Europe. Au fost dezbateri în legătură cu rezoluția care nu a fost adoptată. Dacă o uh, Uh, mama hotărăște să își îngrijească uh, copilul și să rămână acasă după terminarea concediului de uh, maternitate, trebuie să ne gândim dacă există banii necesari să facă acest lucru. Domnul Hetman. Pani Mulțumesc. Și eu aș dori să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru că aduce în discuție această tematică pentru că este una dintre cele mai dificile și în același timp uh, cele mai mari probleme care trebuie să ne preocupe la nivel european. Antevorbitorii mei au spus deja foarte multe în acest sens. Vin din partea de vest a Poloniei și acolo ne confruntăm uh, foarte mult cu această depopulare a celor zone. Aș dori să atrag atenția asupra unei chestiuni de principiu care poate în momentul de față încă nu rezultă foarte clar ca o primă baricadă oarecum. Este vorba de autorități uh, de autoritățile locale, de cele regionale care trebuie să implice. Dar cred că cea mai bună politică UE în acest domeniu nu ajută în condițiile în care nu suntem convinși că și autoritățile din uh, regiuni, județe și uh, de la nivel local uh, au capacitatea să facă ceva, pentru că ele știu cel mai bine ce este de făcut. Și nimeni nu poate face lucrurile mai bine decât o poft fac ele. Și de aceea revenim la o veche problemă pe care o discutăm de ate zile, politica de coeziune și flexibilitatea. Aș dori să îi susțin pe antevorbitorii mei în ceea ce au spus, în sensul că nu avem nu trebuie să creăm un fond uh, comunitar nou pentru fiecare problemă nouă. Este suficient dacă există coordonare și complementaritate între cele de, deja existente, astfel încât uh, autoritățile de la fața locului să poată reacționa într-o manieră flexibilă la problemele care apar. Și acest lucru este important atunci când vorbim despre priorități. Avem nevoie de inovare, și doar ceea ce este inovator um, se mai poate finanța astăzi din bani europeni. Însă dacă am privi lucrurile dintr-o altă perspectivă, și anume că oamenii ar trebui să uh, poată să rămână în regiunile din care provin, atunci uh, e clar că avem nevoie de uh, un sistem de sănătate acolo, de școli, de educație, pentru ca aceste tendințe să nu se repete. Eu cred că am putea aborda această situație mult mai bine dacă ar exista mai multă complementaritate între ceea ce există deja, Fondul Social European, Fondul pentru Dezvoltare Regională. Apoi avem, desigur, și o politică agricolă comună. și ar trebui să ne gândim în cadrul acestei discuții și ce dorim să facem după 2020, pentru că se spune tot mereu că e una din marile probleme, dar avem nevoie și aici de posibilități de complementaritate între politica de coeziune și politica agricolă. Și pentru a crea această complementaritate este nevoie de mai multă coordonare între instrumentele existente și de o mai mare flexibilitate pentru ca cei care beneficiază de aceste mijloace financiare să poată exploata întregul potențial. Și astfel am putea să găsim o soluție mai amplă. Breso, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să mulțumesc colegei noastre pentru că a adus în discuție, după cum se vede, o tematică care ne interesează pe toți în Europa. Toți suntem afectați de cele două fețe a fenomenului demografic. Eu cred că, atât în prezentare, dar ulterior în raportul scris, este important să facem distinția între cele două chestiuni. Avem o problemă de scădere demografică și de îmbătrânire a populației într-o manieră generalizată în Europa și în orașe chiar. Și aici este nevoie de o coordonare a politicilor sociale, a politicilor pentru familie, pentru a reuși din, să ieși din sărăcie, o politică pentru femei. Deci politici sociale complexe care trebuie dezvoltate și mai bine coordonate la nivel european. Deci este nevoie de o inițiativă puternică pentru a combate scăderea demografică și tendința de a aduce pe lume mai puțin copii, care depinde deseori de condiția femeii, până la urmă, și a familiilor în Europa. Cel de-al doilea aspect, cel al zonelor care se de populează este diferit. Aici avem de a face cu o situație diferențiată. Nu se întâlnește peste tot, pentru că în anumite zone montane, în Alpi în special, există zone unde scăderea populației s-a oprit și există, iată, un proces de revenire în zonele rurale de la munte. Există, în schimb, și zone unde fenomenul continuă. Acum, aici este până la urmă domeniul de acțiune pentru fondurile structurale. În fondurile structurale trebuie să se diferențieze chiar mai mult politicile, politicile pentru relansarea competitivității sistemelor productive. Și a, ceva este um, sunt acele instrumente care să permită zonelor depopulate să aibă un rol propriu în dezvoltarea acelor zone. Eu cred că există o problemă care ar putea fi rezolvată, poate prin intermediul unei condiționalități macroeconomice. Deseori, uh, statele sau uh, regiunile investesc resurse pentru relansarea economiei în zone cu o populație uh, scăzută și ar, ulterior reduc serviciile care fac ca uh, stilul de viață în acele regiuni să poată fi mm, finanțat. Pentru că și Aici ar trebui o coordonare pentru că altfel se aruncă bani uh, dacă se fac investiții, însă nu se permite și o viață corespunzătoare pentru populație, uh, se ajunge la risipa acestor fonduri. Apoi trebuie să vorbim de serviciile publice și private în zonele depopulate. Aici avem de a face cu un eșec al pieții, pentru că doar piața nu poate să ducă la menținerea celor servicii. Deseori, nici măcar micile comune nu pot să uh, mențin anumite servicii pentru că se confruntă cu dificultăți. Deci orice politică de dezvoltare trebuie să abordeze și această temă, garantând în același timp, prin conținuturi publice și prezența de servicii, nu doar de servicii publice, dar și private în uh, acele zone în care se dorește relansarea dezvoltării politica de protecție a produselor tipice, a resurselor regenerabile și așa mai departe poate juca un rol. Așa cum amintea și colegul, există zone în care s-a <clears throat> întors acest proces prin intermediul o, unei aplicări corespunzătoare a politicilor și prin intermediul energiilor regenerabile, de pildă. Uh, Însă, pentru aceste zone, nivelul de servicii trebuie să rămână garantat, pentru că altfel dezvoltarea este blocată prin lipsa de servicii. Când vorbesc despre servicii, nu mă refer doar uh, la servicii, să zicem, uh, poștale. În multe sate, în ziua de azi, nu mai există nici măcar un magazin. Deci e nevoie și de servicii private acolo. De aceea trebuie studiate soluții, dar trebuie prevăzute cel puțin în primele etape, și politici de ajutorare a acestor regiuni. Admințând că suntem în fața unei, uh, unui faliment al pieții în astfel de situații. Mulțumesc foarte mult! Iată că acestea au fost comentariile din partea membrilor Comisiei Regii. Am să dau acum cuvântul Comisiei Europene, doamnei Hapaca Vă rog. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, raportoarei pentru aducerea în discuție acestei chestiuni importante, tocmai în acest an în care avem ocazia să discutăm actuala politică, implementarea și perspectivele de viitor. Ați ridicat în discuție multe aspecte și teme care se leagă de aceste provocări și de această temă și de politica de coeziune pe care o reprezentăm. Există multe unelte și fonduri disponibile pentru abordarea acestor chestiuni. În actuala perioadă am creat posibilități uh, pentru o mai bună integrare a acestora și, așa cum ați spus, uh, mult ține de modul în care se folosesc aceste fonduri. Există um, mai multe posibilități la nivelul regiunilor și la nivelul statelor de a aborda aceste chestiuni uh, pentru că acolo autoritățile sunt mai aproape de probleme. Suntem dispuși să cooperăm pe aceste teme și să discutăm și um, perspectivele post-2020. Politica de coeziune și raportul aferent vor oferi și o posibilitate ulterioară pentru a discuta aceste perspective viitoare. Mulțumesc foarte mult, doamnă Perez. Doriți să încheiați această discuție? Vă rog, aveți cuvântul. În Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, Aș vrea, bineînțeles, să mulțumesc colegilor pentru comentariile făcute. A fost o dezbatere foarte interesantă, o primă dezbatere în care s-au prezentat deja propuneri, s-au prezentat idei uh, interesante și cred că am văzut aici un consens că această realitate este importantă, că ne îngrijorează și că instituțiile europene ar trebui să se implice pentru a soluționa această problemă. Ascultând comentariile colegilor, vorbindu-se despre principiul subsidiarității, și aici sunt absolut de acord, până la urmă autoritățile locale sunt cele care sunt uh, cele mai afectate de această realitate. Însă și noi, Trebuie să fim capabili să le oferim instrumentele adecvate pentru ca ținând cont de propriile sale resurse să poată aborda această problematică. Este vorba de o realitate complexă și cu toții știm foarte bine că ea nu se poate rezolva printr-o soluție magică și că de altfel nu există o soluție unică pentru toată lumea pentru această provocare demografică. N-aș vrea ca raportul acesta să se refere doar la existența unui fond sau nu. Putem dezbate această idee și până la urmă totul va depinde de ceea ce vom hotărâ noi împreună. Însă un lucru e clar. Trebuie să vedem cum putem profita mai bine de resursele de care dispunem la ora actuală pentru a face față acestor provocări reprezentate de scăderea populației. Pentru că de multe ori am auzit cum autoritățile locale ne spun că nu văd exact legătura, cum anume fondurile europene pot ajunge în regiunile lor pentru a face ca populația să rămână acolo. Deci e clar că ceva nu facem bine, pentru că nu e vorba aici de a acuza pe unii sau pe alții. Ceva se întâmplă și fondurile europene nu ajung acolo unde ar trebui să ajungă, astfel încât populația să rămână la fața locului și pentru a avea o planificare mai bună, pentru că aceasta mi se pare o temă esențială. Planificarea acestor politici astfel încât să soluționăm uh, problemele existente. S-a vorbit aici despre indicele de natalitate, de politici de conciliere și toate acțiunile noastre trebuie să fie bine coordonate. Chiar uh, în această săptămână, Comisia Europeană va prezenta propunerile sale în ceea ce privește concilierea în cadrul bilanțului social. Și aici trebuie să intervenim și noi, pentru că dacă facem o propunere bună în ceea ce privește concilierea între viața privată și în viața profesională, vom oferi soluții tinerilor pentru a putea alege cu adevărat unde se trăiască, pentru că nu trebuie să-i obligăm pe tineri să rămână în zona rurală. E vorba aici de a oferi libertate celor care doresc uh, să rămână, să trăiască în uh, regiunile unde s-au născut, în satele unde s-au născut, dar care de multe ori sunt obligați să plece de acolo pentru că nu există oportunități pentru ei sau pentru că noi nu am fost în stare să oferim infrastructurile necesare, infrastructuri de transport, uh, educaționale, de servicii medicale, toate acele infrastructuri despre care am vorbit aici. Spuneam de asemenea că e vorba de o bună planificare, o planificare inteligentă, pentru că până la urmă nu ne dorim ca toate regiunile să aibă um, centru medical, uh, sportiv, uh, de îngrijiri, de sănătate și așa mai departe. E nevoie de o planificare bună pentru ca toate persoanele care trăiesc în zonele rurale să aibă acces la aceste servicii. E clar că uh, cu toții putem uh, contribui la această dezbatere. Va fi o dezbatere foarte interesantă și în urma ei vom transmite propuneri, soluții alternative care să ne ajute să rezolvăm această problematică demografică și toate provocările despre care am discutat în această dimineață. Vă mulțumesc încă o dată pentru comentarii și sper ca în cadrul următoarei dezbateri, unde vom avea deja un text în fața noastră, să putem lucra pe marginea propunerilor făcute pentru a merge mai departe, astfel încât să ajungem la un text final care să aducă mai multe soluții pentru ceea ce astăzi este o îngrijorare comună în întreaga UE. E vorba de scăderea populației și provocările demografice. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc pentru această discuție. Vom continua dezbaterea raportului în iunie. Continuăm cu un schimb de opinii cu Comisia Europeană cu privire la evoluțiile actuale care vizează agenda urbană. Nu trebuie să vă reamintesc câte eforturi am făcut în pregătirea pactului de la Amsterdam și a agendei urbane. Am avut uh, un raport special în comisia noastră, am participat activ la toate evenimentele împreună cu Comitetul Regiunilor și Comisia Coter de la CEORE. În iulie vom avea din nou o întâlnire comună cu Comisia Coter pe această temă. Nucleul agendei urbane pentru Uniunea Europeană se referă la dezvoltarea unui număr de 12 parteneriate și planurile de acțiune pentru aceste parteneriate sunt foarte interesante și concentrează eforturilor diferitelor instituții în ceea ce privește problemele de dezvoltare a zonelor urbane din Europa. Până la finalul acestui an, Așteptăm un raport uh, din partea Comisiei către Consiliul în ceea ce privește progresele în domeniul agendei urbane și pe cele 12 parteneriate. Și desigur um, avem și ședințele noastre. Astăzi este momentul ca membrii Comisiei Regii să fie informați și le urez bun venit domnilor Poppins, director adjunct la DigiRegio, care va face o introducere a subiectului care constituie baza discuției noastre, după care vom avea ocazia să discutăm și prezentarea dumneavoastră. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Încep prin a mulțumi și din partea Comisiei tuturor celor care s-au implicat în activitățile de elaborare a acestei agende urbane. Contribuția dumneavoastră a fost vitală. Și de ce este atât de important? Pentru că, în special, în aceste vremuri de diferite crize, există diferite vulnerabilități la nivelul Uniunii Europene și iar acest proiect uh, care s-a lansat prin adoptarea pactului de la Amsterdam arată că diferiți actori pot colabora în cadrul unor parteneriate. Și până la urmă, cuvântul cheie pentru agenda urbană este cooperare. De aceea și Comisia a adus mai departe această activitate și vă pot asigura că am lucrat în mod activ în cadrul acestei agende urbane UE pentru a progresa cât se poate de rapid. Pentru că, evident, este important pentru că datorită naturii acestor probleme, dar și provocările și potențialele care există în zonele urbane ale Uniunii Europene, afectează cetățenii și constatăm că abordând aceste chestiuni, abordăm teme care sunt foarte apropiate de care interesează cetățenii europeni. Agenda urbană creează bazele într-un mare proiect de colaborare între statele membre, Comisia Europeană, oraș orașe mari diferiți actori implicați, COR, dumneavoastră, ONG-uri și de aceea am creat aceste parteneriate. Fiecare parteneriat este condus de către unul dintre actori, dar acestea sunt foarte diferite. Parteneriatul pentru migrație este condus de DG Home, din partea Comisiei, dar există și alte parteneriate care sunt conduse de state membre, altele sunt conduse de orașe și pentru toate aceste parteneriate a existat un mare interes de a participa. După cum știți, am făcut progrese în ceea ce privește primele patru proiecte migrație, locuințe, calitatea aerului. Printre acestea sunt chestiuni importante care trebuie abordate și pentru acestea ne așteptăm ca planurile de acțiune să fie finalizate până în vară, ceea ce ar însemna că am putea lansa consultările publice pe pagina noastră de web undeva în iulie-august pentru a avea o dezbatere cu sarele membre cu orașul deja în septembrie. Aceste planuri de acțiune ar trebui să fie structurate pe marginea celor trei teme mari, legislație Uh, finanțare și cunoaștere. Deci trebuie să abordăm aceste zone majore cât se poate de concret, pentru că ceea ce se întâmplă la nivelul legislației, nu doar legislație UE, ci și legislație națională, are un impact asupra modului în care orașele pot aborda chestiunea poluării aerului, a migrației Finanțarea, iarăși, este importantă ca orașele să dispună de finanțare. Trebuie să vedem unde există lacune, cum putem îmbunătăți accesul la finanțare și partajarea cunoașterii este de asemenea un element esențial, pentru că în Uniunea Europeană există diverse nivele de dezvoltare dacă comparăm diferite zone, diferite orașe și constatăm că există nevoie de a face schimb de bune practici, de exemple bune. Pentru că multe cazuri, autoritățile locale nu știu ce să facă și de aceea trebuie să promovăm această partajare cunoștințelor prin diferite instrumente. Uh, unul dintre principalele argumente ale Comisiei a fost și um, o ra- raționalizare a modului cum aplicăm aceste instrumente, pentru că multe domenii de politici se trebuie corelate aici. De aceea am încercat să ne coordonăm contribuțiile de Gerigio coordonează, dar și celelalte um, Direcția Generală de Resort participă. Această colaborare arată că există, că și la nivelul Comisiei există o mobilizare relevantă a experților pentru a putea elabora planuri acțiune concrete. De asemenea, ne intern încercăm să folosim uh, grupul interservicii prezidat de DigiRegio pentru a elabora concepte comune pentru viitor, pentru că există conceptul orașului inteligente și altele, dar încercăm să găsim ceva mai armonizat. Lucrăm și la evaluarea de impact teritorial, o cerință cheie uh, Um, pentru comisie, DG Agri efectuează acest lucru pentru că nu doar zonele urbane, ci și cele rurale trebuie abordate. Deci efectuăm uh, diferite proiecte și există o metodologie bine dezvoltată de COR, de aceea colaborăm foarte strâns, dar scopul acestor proiecte pilot este de a vedea cum am putea aduce această metodologie, să o încadrăm, să o incorporăm în evaluările de impact. Așa cum vă spuneam, suntem la mijlocul acestui proces. Vă pot informa cu privire la stadiul actual. În momentul de față, uh, elaborăm raportul pentru Consiliu. Primele realizări în ceea ce privește parteneriatele vor uh, veni undeva în iunie iulie am avut un alt uh, forum și la Bratislava în ceea ce privește economia circulară, tranziția, locuri de muncă, competențe. Pe aceste linii așteptăm planul de acțiune mai târziu în 2018. Așteptăm cu interes să vedem ce acțiuni concrete vor fi propuse de către ceilalți actori. Ceea ce putem face noi, sigur vom face, dar trebuie să ne aducem aminte că este vorba de un parteneriat, deci există nevoia de a avea un spațiu amplu de discuție pentru a vedea și ce idei au uh, statele membre, regiunile, ONG-uri și cu ce idei vin. Lucruri care, evident, trebuie discutate și cu dumneavoastră. Încercăm să aducem la un loc informații pentru Uh, mobilitate pentru orașe. Am promis acest ghișeu unic unde statele pot uh, și mai ales orașele pot găsi informații într-un singur loc care va fi un fel de serviciu de consultanță pentru orașe și va trebui să vedem dacă uh, vom putea, prin intermediul acestui ghișeu unic, să oferim și consultanță simțită pentru aceste orașe și să vedem cum anume se poate face și legătura cu finanțarea corespunzătoare. Există multe instrumente de finanțare, dar uneori orașele sunt cam pierdute în mijlocul acestor diferite posibilități. avem 10 orașe într-un grup focus și încercăm într-adevăr să identificăm cum anume să abordăm uh, nevoile reale ale orașelor și să nu venim doar cu formulări generale. Cred că este extrem de important să analizăm și ceea ce se întâmplă în interiorul politicii de coeziune și în interiorul programelor noastre. Avem un studiu uh, intern pe care îl vom finaliza în septembrie, pentru că așa cum bine știți, pe lângă bei și bănci private există și finanțări destinate special orașelor și avem o utilizare foarte bună Um, este vorba de finanțări în baza articolului 7, este, fiind utilizarea a ajuns peste 10%. Până la urmă, orașele au o decizia finală în ceea ce privește selectarea proiectelor. Noi vrem să ne asigurăm că nu împovărăm uh, orașele cu controle și poveri administrative. Trebuie să spunem că am cerut orașelor să existe o strategie, ceea ce ne-a ajutat foarte mult. Orașele sunt uh, motoare pentru dezvoltarea economică, dar uh, uneori acumulează și probleme. De aceea, această abordare integrată este un element uh, care a fost bine primit și ne bucură. E adevărat că instrumentele teritoriale din programele noastre inițiativa de integrare teritorială și altele sunt de asemenea vitale în utilizare și în ceea ce privește implementarea articolului 7, ceea ce a dus la noțiunea de teritorii funcționale, nu doar de orașe, deci de aceea stimulăm această colaborare între orașe și zonele limitrofe. După cum vă spuneam, vom avea mai multe date concrete undeva Uh, în cursul anului Aceste uh, instrumente teritoriale sunt foarte utile, au fost bine primite de mulți actori și sunt uh, folosite la scară largă pentru a aborda provocările teritoriale și dacă sunt legate de concentrarea tematică, va fi și o cale de viitor pentru a aborda nevoile teritoriale, pentru că există, desigur, regiuni diferite, teritorii diferite. Vorbim uh, de teritorii cu dezechilibre geografice specifice, zone muntoase, insule, dar prin elaborarea în continuare a abordării teritoriale în baza celei urbane, cred că putem da o șansă acestor regiuni pentru abordarea problemelor specifice. Uh, we have also... Suntem încă uh, pe parcursul muncii noastre, avem un instrument de acțiune inovatoare și suntem foarte mulțumiți pentru că este pentru prima oară când Comisia intervine prin acest inter- instrument în uh, prima uh, parte, în prima cerere de oferte, am avut uh, peste 400 de aplicații din partea NGO-urilor și altor actori. Deci există o cerere foarte clară pentru astfel de proiecte inovatoare și vom încerca să ajutăm pentru a ajunge la o mai bună calitate, dar și pentru al doilea col am avut deja peste 200 de cereri. Perioada a fost uh, foarte scurtă, să vedem uh, cum putem uh, canaliza mai bine finanțarea, însă este surprinzător faptul că reacția a fost atât de mare. Este o adevărată poveste de succes, așa cum am arătat și ieri la comitetul nostru permanent. Deci, cum vă spuneam, vom veni cu un raport la sfârșitul anului în fața Consiliului. Mai avem timp pentru că trebuie să vedem care este planul de acțiune concret, ce măsuri uh, sunt propuse și mă aștept la măsuri foarte concrete. Trebuie să analizăm uh, programul la nivel general și instrumentele disponibile până la sfârșitul anului și uh, Comisia, după cum știți, este o susținătoare ferventă a agendei urbane și a legăturilor pe scară largă între zonele rurale și urbane. Am uh, acordat să avem și acest for la Rotterdam. Uh, va avea loc la sfârșitul noiembrie, timp de trei zile, de pe 27 până pe 30 noiembrie. Sperăm ca Parlamentul European să participe în mod activ, pentru că prezența dumneavoastră este întotdeauna binevenită. Ce se va întâmpla între timp? Vom uh, dezbate viitorul uh, UE, în special uh, partea financiară, și de câte ori vorbesc despre acest lucru, se vede clar că există o cerere de dezvoltare nu doar a agendei urbane, ci și a abordării teritoriale. Acest lucru s-a văzut în special la Malta și următoarele trei președinții de asemenea dezvoltă programe pe această bază. Cred de aceea că este un moment uh, potrivit pentru a începe dezbaterea, pentru a vedea uh, care sunt datele de care dispunem și ce putem face pe viitor. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitația pe care mi-ați adresat-o și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la întrebări. Vă spuneam că spre sfârșitul anului putem veni cu mai multe date, cu date concrete. Deocamdată lucrăm la toate acestea. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumim pentru toate aceste informații și, bineînțeles, vom fi atenți la ce se va mai întâmpla și ne vom întâlni la sfârșitul anului, ba, ba, chiar și mai devreme. Avem uh, și o întâlnire comună cu uh, Comitetul COTER. Și acum am să dau cuvântul uh, doamnei Vesfal din partea uh, regii. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și eu Comisiei pentru prezentarea legată de agenda urbană. Cred că e vorba aici de un text excelent care a fost adoptat aici la plenară și care a marcat drumul pe care trebuie să-l urmăm. În acel text am arătat foarte clar cât de strânsă este această legătură uh, și Asta uh, are legătură și cu dezbaterea anterioară pe care am avut-o. Deci cât de strânsă este legătura între zonele urbane și cele rurale, între orașe și sate. Această confruntare, care de multe ori este stimulată în mod artificial, este de-a dreptul negativă Există uh, foarte multe nuanțe, există orașe mai mari și mai mici și cred că este important ca această diferență să fie reflectată în text. Dumneavoastră ați menționat importanța Parlamentului nu doar la începutul procesului, ci și la finalul său. Așa că profit de ocazie pentru a vă cere ca atunci când veți avea la dispoziție date mai concrete să ni le trimiteți uh, și nouă. Însă, iată, forul de coeziune ne așteaptă, nu mai mult până atunci, deci trebuie să fim pregătiți. Noi analizăm uh, raportul pentru a vedea ce facem cu politica de coeziune pe viitor și e clar că agenda urbană va avea un rol esențial de jucat. Deci, uh, în dezbaterea noastră, ar fi bine să dispunem și de date concrete care să ne faciliteze munca. Aș avea și o întrebare sau uh, mai degrabă o dorință, depinde uh, cum o percepeți dumneavoastră. Această politică a agendei urbane este esențială pentru toată lumea. Participarea Parlamentului ar putea să crească, să se intensifice noi, bineînțeles, suntem dispuși să o facem uh, și reiterăm acest lucru de fiecare dată. Dorim să ne aducem contribuția în mod activ și nu este doar o dorință a noastră, este și datoria noastră în calitate de aleși ai uh, cetățenilor europeni. Deci uh, nu dorim să ne impunem prea mult, dar insist asupra faptului că Parlamentul este practic cel mai potrivit pentru a cunoaște îndeaproape îngrijorările cetățenilor Parlamentul este cel care uh, se află uh, aproape de cetățeni. Deci, nu știu dacă am putea uh, întreba Comisia ce putem face noi, pentru că, bineînțeles, suntem dispuși să ne aducem uh, contribuția pentru ca proiectul să avanseze. Mulțumesc. Domnul Van Nilterburg. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc și eu Comisiei și cred că putem face foarte multe cu acest dosar. Pactul de la Amsterdam este o inițiativă foarte bună. Va trebui să vedem acum uh, care sunt uh, primele planuri de acțiune. Și așa cum spunea doamna Vesfal, cred că implicarea Parlamentului European este esențială. Planul de acțiune va trebui să includă și elemente importante Așa că și din partea mea vreau să vă întreb cum uh, se poate implica mai mult Parlamentul European atunci uh, când se vor prezenta planurile de acțiune. O a doua întrebare către Comisie. Coordonarea la nivelul proiectelor se va face la nivelul acțiunilor urbane inovatoare și, de asemenea, parteneriatele vor fi importante. Care este legătura între cele două? cum putem utiliza aceste proiecte ca exemple de pe urma cărora să învățăm. Cum le putem uh, include, de exemplu, în planurile de acțiune. Mulțumesc, doamna Maletici. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să mulțumesc și eu Comisiei pentru această prezentare. Vreau să vă spun că salut faptul că ați remarcat că în planurile de acțiune cunoașterea este esențială și partajarea de bune practici. Avem nevoie de acest element. Pentru că atunci când uh, discutăm cu primarii sau cu autoritățile competente din statele membre, aceștia ne spun că au nevoie de un îndrumar care să fie elaborat la nivelul UE pentru orașe, pentru municipalități, cum să aibă un management uh, durabil, uh, inteligent, cum să echilibreze diversele procese pentru a avea cele mai bune rezultate și performanțe. Și cred și cred că e bine aici uh, să avem o armonizare pentru că regulile sunt diferite pentru capitalele europene, pentru sporturi, inovare, Barcelona, Amsterdam, toate aceste acorduri despre care ați vorbit. Dacă ne gândim ce putem face la nivelul orașelor pentru a putea ajunge la astfel de premii, atunci ne dăm seama că avem nevoie de un îndrumar uh, cum trebuie să facem pentru a fi un oraș al inovației și al antreprenorilor. Și acest lucru s-a uh, elaborat în cadrul uh, agendei de la Amsterdam, unde, practic, o prioritate este crearea de locuri de muncă și dezvoltarea capacităților și competențelor în economia locală. Și acest lucru ar trebui să se vadă și în planul de acțiune, ar trebui să vedem ce putem face pentru a avea rezultate la nivelul UE. Ar trebui ca această legătură să fie la nivelul foarte concret, să se vadă legătura clară între toate aceste procese. Acesta ar fi un comentariu. Un al doilea comentariu are de-a face cu uh, tema pe care am dezbătut-o un pic mai devreme, provocările de natură demografică. Între aceste priorități nu sunt incluse provocările demografice, însă putem uh, include câteva priorități cu această problemă demografică, de exemplu sărăcia, crearea de locuri de muncă, locuințele și așa mai departe. Deci sper ca în planul de acțiune să se vadă clar această legătură cu provocările demografice. Mulțumesc. Și acum domnul Varcar Sersiso. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu cred că dacă am avea nevoie de un răspuns imediat, rapid, pentru a spune ce este politica de coeziune, cu toții am fi de acord să spunem că este politica care trebuie să reducă decalajele între regiunile sărace și cele bogate, de asemenea între zonele urbane și rurale. Și pentru că orașele uh, se consideră a fi sursă și soluție pentru problemele sociale și economice, ar putea părea că întărirea politicilor uh, europene la dimensiune uh, rurală ar fi un element esențial. Această uh, sarcină a Uniunii, aceea de a avea uh, centre de excelență, de inovare și de competitivitate, este esențială, însă aceasta nu trebuie să ducă la deșert, deșerturi pe care să uh, le creăm în altă parte. De aceea e nevoie de un nivel maxim de dezvoltare peste tot și, în același timp, uh, de eforturi pentru ca acest uh, progres la nivelul urban să ducă la reușite și în zonele rurale. Vorbeam despre dezvoltarea rețelelor de transport care să facă legătura între zonele metropolitane și zonele rurale, rețele de comunicare care să îi ajute pe cetățeni. Toate acestea sunt esențiale pentru a avea locuri de muncă de calitate pentru toată lumea și pentru a promova o adevărată incluziune politica de coeziune este esențială pentru Uniunea Europeană, atâta timp cât aceasta nu lasă deoparte egalitatea de șanse pentru toată lumea și pe întreg teritoriul. În încheiere vreau să spun că salut uh, noua pagină web uh, interactivă a agendei urbane care a fost creată de comisie. Totuși, aș vrea să cer Comisiei să facă mai multe eforturi pentru a asigura traducerea în toate limbile, pentru că deocamdată ea este disponibilă doar în engleză și doar dacă avem toate limbile disponibile, cetățenii pot avea acces la ea. E nevoie de timp și de resurse pentru ca cetățenii să înțeleagă aceste informații în propria lor limbă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Olbricht, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să îmi cer uh, scuze pentru că vin de la dezbaterea de la bugete. Am venit deja cu niște întrebări pregătite pentru comisie. În primul rând, există elemente de coordonare pozitivă între diversele DG-uri de la comisie care au fost menționate și sper ca pe viitor să fie și mai multe. Ivana tocmai a spus și a dat exemplul uh, uh, acțiunilor inovatoare uh, care sunt la DG Regio. Avem uh, rețelele inteligente avem tot felul de DG-uri și sper ca toate acestea să fie mai coordonate între ele. Acesta este un apel constant pe care îl facem uh, față de comisie de fiecare dată. Însă există și aspecte pozitive și aici aș include uh, următoarea întrebare pentru comisie. Dacă articolul 7 va merge bine pentru acțiunile urbane durabile la acel nivel de 5%. Vreau să întreb Comisia dacă va propune 10% pe viitor pentru statele membre. În următoarele luni vom avea dezbaterea legată de noua politică de coeziune și nu știu dacă putem întări această politică, dacă sunteți pregătiți să o faceți. Acum, în ceea ce privește cooperarea cu Parlamentul, e clar că interesul trebuie să se manifeste de ambele părți și din partea Comisiei și a Parlamentului deci ar trebui să fie și în interesul nostru să ne implicăm. În ceea ce privește parteneriatele acum, noi am discutat despre obiectivul esențial al uh, parteneriatelor din pactul de la Amsterdam. Și vreau să vă întreb în legătură cu planul de acțiune. Comisia se așteaptă de la aceste parteneriate. Deci avem 12 astfel de parteneriate. Deci planul este pregătit. Ce să așteptăm de la acest plan de acțiune? Ne așteptăm la idei complet noi, experimentale, inovatoare, nimic din ceea ce cunoaștem până acum. Ne așteptăm ca planul de acțiune să ne arate cum să corectăm, cum să îmbunătățim lucrurile ceea ce se află în agenda urbană, o mai bună legiferare, mai bune experimente și așa mai departe. Deci planul este acela de a veni cu idei complet noi sau de a îmbunătăți ceea ce avem astăzi. Această diferență este foarte importantă pentru noi, pentru că uh, lucrăm pe marginea regulamentelor europene și agendele nu sunt uh, complementare între ele. Agenda este de trei ani, începând cu anul 2017, deci 2017, 18, 19 și atunci regulamentul ar trebui să fie gata. Și atunci vreau să vă întreb care este legătura între planurile de acțiune și noul regulament. Pentru că planul de acțiune renoit va fi un instrument pentru noul regulament sau va merge în paralel cu regulamentul? Ce se întâmplă? Este o întrebare retorică oarecum, pentru că eu cred că ceea ce facem este pentru a obține rezultate și sper ca rezultatele parteneriatului să se reflecte în acest regulament. Însă, ce se va întâmpla cu legătura între cele două, între parteneriate și uh, munca pe care o avem pe marginea regulamentului? Mulțumesc foarte mult. Iată au fost uh, comentarii și întrebări. Vă dau cuvântul acum uh, din partea Comisiei să răspundeți la acestea. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru întrebările și comentariile dumneavoastră, toate extrem de utile, de importante. În uh, prezentarea mea nu am explicat chiar totul, așa că voi uh, reveni acum la detalii. Orașele sunt foarte diferite între ele și am văzut în uh, acțiunile urbane că există un dezechilibru geografic foarte important. Deci prioritatea noastră în acest instrument, dar și la articolul 7 pe care îl implementăm alături de statele membre printr-o gestiune comună, este să ajutăm orașele. Am, avem deja rețeaua de dezvoltare rurbală, avem o interconectare între orașe, ascultăm care sunt problemele lor, încercăm să-i ajutăm, vedem care sunt chestiunile care îi preocupă și, în măsura posibilităților, îi ajutăm. Însă, E vorba totuși de o gestionare partajată. Am avut și acel steering committee uh, ieri. Am văzut că anumite părți ale Europei uh, nu s-au descurcat prea, prea bine, însă în alte părți au existat proiecte de calitate, proiecte bune uh, însă nu întotdeauna exista și un element uh, inovator. Există însă un potențial foarte bun și încercăm să mizăm pe acesta. Avem uh, seminare programate la Budapesta, Varșovia și așa mai departe, uh, în orașe care nu au fost deocamdată incluse. Vorbim despre excelență pentru anul 2020 și plecăm de la premiza că vom avea o specializare inteligentă tocmai pentru a ajunge la acest nivel de excelență. Am avut uh, o dezbatere cu colegii noștri la DG-ul nostru și uh, vom prezenta o comunicare în legătură cu această specializare inteligentă cred că putem face ceva și pentru cei care au rămas în urmă și specializarea inteligentă este tocmai răspunsul pe care îl așteptăm. Începem cu ceea ce avem deja într-o anumită regiune și vom ajunge la un nivel de excelență care să ne facă competitivi față de alte regiuni. Deci avem o asistență țintită, încercăm să vedem cum putem îmbunătăți situația, observând situația la nivel general în Europa. Și acest instrument are o legătură directă cu agenda urbană. Avem deja inclusă migrația, mobilitatea, practic uh, elementele care sunt acolo le-am preluat și încercăm să vedem ce putem face prin acest instrument. Primele 18 proiecte sunt deja implementate. Am uh, adoptat și al doilea grup de proiecte anul acesta și încercăm să ne mișcăm foarte rapid pentru a învăța cât mai repede și pentru a face propuneri în conformitate cu planul de acțiune. Pentru că dacă există uh, lacune, putem găsi eventual proiecte bune care să acopere aceste lacune. Și am ajuns la un acord cu partenerii noștri pentru a utiliza rețeaua existentă. Este important, bineînțeles, să se implice și Parlamentul European și Parlamentul a participat încă de la început. Planul de acțiune va fi prezentat în iulie. Noi am invitat uh, pe toată lumea uh, la ședințele noastre și i-am rugat să ne transmită sugestii sau idei. Însă momentul cheie este acum, pentru că uh, planul va fi gata în iulie, de fapt iulie-august, când primul plan de acțiune va fi gata și ideea este să vedem ce putem îmbunătăți, cum putem îmbunătăți eficiența, cum putem avea o mai bună reglementare. E clar că asta ține de Comisia Europeană. E nevoie și de uh, studii de impact care să fie analizate cu foarte mare seriozitate. Uh, nu lucrăm izolat, lucrăm alături de Digi Agri, de exemplu. Atunci când a fost uh, prezentată agenda rurală, am lucrat cu DG regio încă de la început, pentru că știm că toate aceste domenii depind unele de alte. Știm că teritoriile funcționale, conceptul teritoriilor funcționale este absolut esențial. Este un concept foarte bine dezvoltat de altfel în Germania. Și tocmai acest lucru ar trebui să-l susținem pe viitor, acest aspect de cooperare. Pentru că în Europa ar trebui să avem și orașe mici uh, și mijlocii, nu doar zone metropolitane și zone rurale. Deci e nevoie de o cooperare susținută și o integrare teritorială. Iar studiile pe care le-am făcut au uh, arătat că programele noastre sunt foarte bune. E vorba de programe unde pe care ne putem centra pentru regiuni cu dezechilibre foarte specifice. Bineînțeles, nu pot să mă pronunț acum uh, prea mult uh, în legătură cu viitorul, uh, mai ales nu pot să vă dau procentaje prea clare, dar ceea ce facem acum și datele pe care le culegem acum ar trebui să reprezinte un punct de plecare foarte bun pentru viitorul politicii noastre. Însă, bineînțeles, este un proces uh, în curs. Din partea noastră vom face tot ce putem pentru a veni cu date. Parlamentul European este și el binevenit. În ceea ce privește ITIs, um, aici avem în jur de 200 și jumătate din ele sunt deja funcționale. Deci, iată, acesta este un semn încurajator această abordare teritorială devine din ce în ce mai importantă, pentru că trebuie să ținem cont din principalele obiective europene. Dacă ne uităm la parteneriatele noastre, parteneriatul, de exemplu, în domeniul energiei, aceasta este o prioritate pentru noi. Deci trebuie să interacționăm între ei, să vedem cum ne putem aduce contribuția împreună pentru atingerea acestor obiective uh, Uh, generale. Și la nivelul DG-urilor, la comisie, cooperăm între noi pentru a avea un orizont comun pentru acțiunile inovatoare. Și perspectiva noastră este să ajungem la un nivel de excelență, incluzând agenda urbană, după care să vedem cum putem promova inovarea în orașele noastre, pentru ca după aceea să se distribuie la nivel orizontal și, bineînțeles, uh, utilizăm și instrumentele de care dispunem la ora actuală. Avem o atitudine proactivă. Iar în ceea ce privește această uh, pagină web, acest website, noi dorim să oferim o consiliere țintită care sperăm să fie utilă. Ne aflăm în faza de finalizare la nivel intern pentru a avea acest website de consiliere țintită pentru orașe. Va fi, bineînțeles, și un fel de îndrumar și orașele sper să se ducă pe această pagină și să ceară ajutorul acolo, să vadă ce au nevoie și să vadă care sunt modalitățile de finanțare disponibile, pentru că sunt foarte multe instrumente. Acesta este planul nostru și sper să fi răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că noi analizăm cu foarte mare seriozitate toate aceste chestiuni și pe viitor uh, și comisia dumneavoastră, Comisia Regii, ne va putea ajuta. Mulțumesc! For sure. Mulțumesc, cu siguranță! O să analizăm în continuare uh, acest proces al agendei uh, urbane și vom urmări uh, și vom valorifica diferitele evenimente pentru a ne prezenta poziția. Vă rog să considerați o invitație pentru discuții ulterioare în Comisia Regii. Continuăm acum cu uh, ordinea de zi. Următorul punct, uh, uh, schimb de opinii uh, cu privire la Brexit și politica de coeziune. Vreau să vă reamintesc că au existat uh, mai multe cazuri în care am uh, discutat posibilitatea de a deschide dezbaterea asupra Brexitului și politica de coeziune. Însă am uh, urmărit uh, planul general uh, al Parlamentului European aprobat de conferința președinților care l-a numit pe domnul Verhofstadt ca în calitate de coordonator din partea Parlamentului European al negocierilor privind retragerea din Uniunea Europeană a Regatului Unit. Planul uh, a aprobat trei niveluri de uh, discuții. În prima etapă, primul nivel, până notificarea articolului 50, am uh, hotărât să urmărim ceea ce se întâmplă în conferința de președinților și Comisia a cerut să se analizeze impactul retragerii Regatului Unit Uh, asupra politicilor. Secretariatul nostru a pregătit un document uh, care uh, a fost supus consultării coordonatorilor din grupurile politice. Aceasta face parte din documentele pregătite de toate comisiile din Parlament. În a doua etapă Uh, în momentul în care încep negocierile în baza articolului 50, domnul Verhofstadt va continua să organizeze munca la nivelul conferinței președinților împreună cu doamna Hubner, uh, președinta uh, Comisiei AFCO, precum și cu comisiile interesate pentru a asigura schimbul de expertiză. La ultima întâlnire la conferința președinților de comisii, domnul Verhofstadt ne-a informat că după prima rezoluție care a fost uh, votată la ultima întâlnire de la Strasburg, uh, s-a a avut în vedere crearea, elaborarea de mai multe rezoluții, inclusiv uh, rezoluții privind o serie de politici sectoriale, inclusiv uh, politica regională. Trebuie să fim uh, pregătiți să creăm poziții concrete în perioada de negociere. În cea de-a treia etapă, după finalizarea negocierilor, Comisia AFCO, care răspunde de politica de uh, aprobare, precum și alte comisii uh, responsabile, vor coordona acest proces. Am uh, avut uh, multe întâlniri la uh, conferința președinților de comisii împreună cu domnul Verhofstadt și împreună cu domnul Barnier, care răspunde de uh, negocieri din uh, partea Comisiei Europene. În momentul de față avem o rezoluție, o primă rezoluție votată de Parlament. Astăzi vă propun să deschidem dialogul privind Brexitul și politica de coeziune. Grupurile politice și membrii Comisiei Regii vor orienta um, activitatea noastră privind uh, o rezoluție uh, specială privind politica de uh, coeziune. Așadar, deschid dezbaterile dacă aveți comentarii sau sugestii sau poziții. Domnul Olbricht. Doamnă președinte, cred că sunt mai multe elemente legate de consecințele uh, politicii de coeziune uh, după Brexit. Sunt consecințe directe și consecințe indirecte. În primul rând, trebuie să ne gândim care ar fi consecințele Brexitului uh, asupra politicii de coeziune uh, până în 2023. Pentru că dacă guvernul britanic uh, hotărăște să rămâne în politica de coeziune, înseamnă că trebuie să fie prezent în politica de coeziune până în 2020, cu consecințe până în 2023. Deci este foarte important să avem resursele financiare pentru toate angajamentele, pentru că uh, acesta este inclus în celebrul 16 miliarde angajamente. Asta e vorba aici deci de consecințele directe și desigur se pune întrebarea cum Regatul Unit participă din punct de vedere financiar la politica de coeziune uh, după Brexit, deci perioada 2019-2023. Uh, sigur, există și niște angajamente anterioare până în 2013. Al doilea element, consecințele pentru politica de coeziune, dacă ne gândim să păstrăm aceeași metodologie, ceea ce nu este sigur. Deci dacă am avea aceeași metodologie, 75% din PIB, din uh, uh, PIB-ul mediu în NAS 2. Care sunt uh, consecințele în ceea ce privește Prosul național brut al Uniunii Europene după Brexit. Deci fiecare medie va scădea. Dacă media scade, asta înseamnă că unele regiuni vor uh, trece de la uh, stadiul de mai puțin dezvoltate la un stadiu de tranziție. Deci, dacă avem aceeași metodologie, care ar fi consecințele Brexitului. Și, desigur, întrebarea pe care trebuie să ne o punem este dacă nu cumva ar trebui să regândim criteriile pentru politica de coeziune într-o astfel de situație. Poate că ar trebui să lărgim criteriile uh, nu numai uh, PIB-ul, ci și alte uh, Uh, criterii pentru politica de coeziune. Trebuie să redefinim uh, nivelul uh, agregării datelor de la NATS 2 la NATS 3. E vorba de chestiuni urbane. Deci, nu cred că trebuie să discutăm Brexitul ca atare, ci consecințele pentru politica noastră, pentru politica actuală și pentru politica viitoare, dacă este posibil. Uh, și un alt element, uh, acest lucru este important pentru Comisia Regii și aș dori să sugerez uh, care sunt consecințele uh, pentru politica de coeziune a Europei cu două viteze pentru bugetul zonei euro. Consecințele Brexitului Uh, presupun o dezbatere foarte largă a bugetului pentru uh, zona uh, euro. Aceasta este o consecință indirectă a Brexitului. Deci, prima întrebare, perioada 2014-2020 și uh, următoarea uh, perioadă ca urmare a Brexitului. Mulțumesc, domnul Boștinaru. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, sunt uh, de acord și voi continua pe uh, linia celor spuse de Ian, pentru că există diferite Uh, straturi diferite, modalități în care Brexitul va avea un impact asupra politicii de coeziune. Va fi un impact major. Problema este cum putem să evaluăm acest uh, impact pentru a ne pregăti reacția la efectele Brexitului. Numărul 1. E vorba de constrângerile bugetare pe care le presupune Brexitul, pe care le va genera Brexitul după ce Regatul Unit Uh, iese din Uniune. În al doilea rând, în ceea ce privește abordarea politicii de coeziune. Știm foarte bine că există state membre care încearcă să exploateze Brexitul ca un pretext de a schimba cursul politicii de coeziune și trebuie uh, să știm că în baza unor argumente diferite, vor explica de ce trebuie schimbată politica de coeziune, uh, știind că Regatul Unit iese din Uniune. Un al treilea element. Este important să vedem care sunt uh, consecințele pentru cele două grupuri uh, importante, contributorii neți și uh, statele membre în politica de coeziune. Contributorii neți uh, încearcă să exploateze uh, Brexitul fie pentru a reduce alocațiile pentru politica de coeziune sau, după părerea lor, pentru a avea Uh, uh, un acord mai bun cu statele membre din politica de coeziune pentru ca să fie acceptabilă, știind că uneori compromisul înseamnă să faci uh, compromisuri pentru politica de coeziune. Și, la fel de important, trebuie să vedem dacă Comisia Europeană analizează posibilitatea de a avea în vedere uh, Scoția și posibila rămânere în uh, Uniunea Europeană, impactul acestui fapt asupra politicii de coeziune. Uh, în acest caz nu s-a dat un răspuns. Sunt de acord, nu este un răspuns ușor, însă trebuie să cunoaștem toate nuanțele semnelor de întrebare pe care le pune Uh, Brexitul și impactul acestuia asupra politicii de coeziune. Și la acesta se adaugă NATS 2 și multe alte aspecte care trebuie să discuta, trebuie discutate înainte de inițierea amplei dezbateri privind uh, viitorul politicii de coeziune. Impactul asupra uh, rapoartelor speciale și felul în care raportorii vor aborda uh, chestiunea. Uh, doamna Breso, aveți cuvântul. Eh, Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum am mintit deja colegii, suntem în fața a două probleme. E important pentru că trebuie să înțelegem cum anume încheiem această fază a politicii de coeziune. Trebuie să avem certitudini atât în ceea ce privește participarea până la finele perioadei, care nu e doar, uh, și nu e vorba doar de 2020, ci și de până în 2023, pentru că altfel există consecințe financiare, dar și de ordin practic și organizatoric. Asta este însă o problemă secundară. Cea mai importantă Chestiunea este maniera în care se redefinește politica de coeziune în absența Marii Britanie, Sigur, cu această condiție subordonată uh, legată de rămânerea sau nu a Scoției. Dar uh, se schimbă PIB-ul mediu european, va scădea în mod sigur, pentru că Marea Britanie este o o țară mare cu unul din veniturile cele mai ridicate și se schimbă așadar și condițiile relative între diferitele state membre. Deci, cu siguranță vor fi multe regiuni care în momentul de față beneficiază de coeziune și care uh, vor uh, deveni regiuni în tranziție fără a-și fi finalizat parcursul de dezvoltare pe care l-au avut în vedere. Și prin urmare, cred că trebuie să cerem Comisiei să elaboreze estimări pe baza acestor date. PIB, ce se întâmplă în acest uh, sens, în ceea ce privește diversitatea regiunilor, cum se redefinește această harta regiunilor în Europa, ce semnifică din punct de vedere financiar, ce opțiuni de fapt ne propune Comisia, pentru că de fapt suntem uh, acea comisie din Parlament care inițiază dezbaterea cu privire la viitorul politicii de coeziune. Așadar, suntem cu toți invitați să venim cu idei și să discutăm cu părți interesate. Și trebuie încer- să încercăm să venim cu o orientare. Noua politică de coeziune trebuie însă re- dimensionată în această etapă a legislaturii. În același timp, ne lipsesc însă datele economice pentru a iniția o dezbatere între statele membre și la nivelul Parlamentului. Evident că politica noastră va, comisia noastră va apăra politica de coeziune, însă nu este o certitudine dacă vorbim de întregul Parlament. Prin urmare, este nevoie de evaluare corectă, realistă, pentru diferitele opțiuni, pentru a vedea ce înseamnă pentru diferitele state membre. Multe din statele care contribuie net, și mă gândesc și la propria mea țară, sunt uh, state care au probleme cu deficitul. De aceea avem nevoie de claritate și de un proces de dezbatere și decizie, care trebuie să se întâmple destul de rapid. De aceea, propunerea mea este de a solicita Comisiei să ne ofere toate elementele statistice, um, evaluări pentru a putea lucra pe opțiuni clare. Cred că contribuția noastră va fi una dintre cele mai importante, chiar dacă um, și una dintre cele mai problematice în ceea ce privește această temă a Brexitului. Sigur, alte comisii de specialitate poate au un interes mai mare în ceea ce privește aspectele juridice și formale, însă comisia noastră uh, are un interes major în ceea ce privește aspectele financiare, până la urmă unul din lucrurile cele mai dificile. De aceea este important ca Comisia Europeană să ne ofere un uh, cadru mai clar. Ar fi foarte util pentru noi toți. Thank you very much, Mr. Nicholson. Mulțumesc, domnul Nicholson. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, vreau să arăt foarte clar, sunt astăzi aici vorbind în numele coordonatorului ECR, domnul Deci nu sunt cuvintele mele, așa încât nu împușcați uh, mesagerul eu transmit mesajul său. Aș eh, face însă și câteva comentarii personale. Însă vreau să arăt cât se poate de clar că domnul Luve vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați inclus eh, această temă pe ordinea de zi. Cu siguranță Uh, Brexitul va avea ramificații importante pentru viitorul politicii de coeziune la nivelul UE. Brexitul va avea un impact asupra angajamentelor bugetare perioada 2014-2020, precum și dimensiunile uh, CFM uh, după 2020. Contribuția pierderea contribuției uh, Regatului Unit va însemna o uh, contribuție mai mică uh, la o politica de coeziune, un buget mai mic pentru politica de coeziune. Sigur, mă bucur că are loc acest schimb de opinii în contextul raportului Westfalen, unde vedem uh, care sunt învățămintele trase în urma regulamentului Omnibus. Astăzi aș vrea să relevez patru aspecte. În primul rând, uh, primul ministru a arătat acest lucru uh, într-o scrisoare adresată pe 29 martie domnului Tusk. Dorește un parteneriat special în perioada post-Brexit. ECR-ul salută acest lucru Uh, chiar dacă Regatul Unit nu va mai uh, juca un uh, rol direct și nu va contribui direct financiar la politica de coeziune. Eu cred cu tărie că vor exista domenii de cooperare reciprocă. Suntem dornici să învățăm unii de la ceilalți și atunci când e vorba de fondurile regionale vom uh, beneficia uh, reciproc de expertiza uh, experților. În al doilea rând, în scrisoarea doamnei Tereza May, sunt o serie de aspecte, cum ar fi promovarea în continuare a cooperării economice, o temă va fi abordată în următoarele uh, luni și a fost discutată și uh, în această comisie. Este calitatea de membru a Regatului Unit uh, în cadrul Băncii Europene de Investiții. Uh, vrem să vedem care este dimensiunea contribuției la această bancă, uh, astfel încât uh, lucrurile să fie benefice pentru ambele părți. Uh, ambele părți, pe durata acestor uh, uh, negocieri, vor avea teme care nu sunt negociabile, dar vor fi și nevoite să facă concesii de ambele părți. Vom vedea cum angajamentele financiare ale, Uniunii, ale Regatului Unit vor fi discutate. Așa cum uh, s-a spus, uh, în cadrul CFM actual uh, sunt o serie de fonduri care vor fi discutate. Trebuie să abordăm această dezbatere cu o minte deschisă și Regatul Unit uh, Uh, nu analizează uh, modelul norvegian, ci încearcă să aibă propriul său model. Uh, grupul ECR va continua să coopereze pentru a discuta acele chestiuni care sunt de importanță vitală pentru politica de coeziune și va încerca să reducă povara administrativă pentru beneficiari, va duce la o mai mare flexibilitate și va asigura ca uh, cheltuielile uh, banilor publici uh, ale Regatului Unit să se facă în mod adecvat. Deci așteptăm să vedem cum aceste priorități vor fi abordate în cadrul comisiei. Asta m-a rugat colegul meu să vin să vă spun astăzi. A fost o plăcere să fac acest lucru și acum, în nume propriu și nu numele colegului meu, aș vrea să spun că am auzit menționată Scoția și ceea ce s-ar întâmpla în Regatul Unit. Uh, cred uh, cu tărie uh, în politică și dacă ne uităm la schimbările care au avut loc de săptămâna trecută până acum, ați văzut că vor fi alegeri în Parlamentul englez eu provin din Irlanda de Nord și uh, Irlanda de uh, Nord a votat rămânerea în Uniunea Europeană. Și totuși vor trebui să iasă din Uniunea Europeană pentru că fac parte din, Uniun, din Regatul Unit. Nu sunt uh, scoțieni aici care să vorbească în numele uh, Scoției, dar Uh, vă rog să nu vă grăbiți cu astfel de discuții. Sunt uh, regiuni din Irlanda de Nord care vor rămâne cu o frontieră terestră cu Uniunea Europeană și regatul britanic mi-a spus foarte clar mie și celorlalți, primul ministru a spus că vrea o uh, frontieră continuă, nefragmentată, e foarte bine, acceptă acest lucru. Dar dacă nu faci parte din piața unică, dacă nu faci parte din Uniunea Vamală, cum poți să ai o frontieră continuă, lină cu Uniunea Europeană? Nimeni nu mi-a dat acest răspuns din guvernul britanic și asta vreau. Nu accept o frontieră dură între uh, noi. Nimeni nu acceptă o frontieră între restul Irlandei și Regatul Unit. Nu vreau ca acest uh, lucru să fie rezolvat uh, uh, la patru dimineața de către negociatori negociator la un etaj superior pe Rue de la loa Este o chestiune foarte serioasă, una dintre cele mai serioase chestiuni care trebuie rezolvate pe durata acestor negocieri, pentru că este importantă pentru toți cei din Irlanda de Nord, ci și pentru cei din Republica Irlanda, pentru că aceștia uh, depind foarte mult de ceea ce se uh, hotărăște. Deci aici avem o problemă majoră, o problemă care trebuie discutată și o problemă în care această comisie va avea un rol uh, de jucat. Sunt uh, coordonator uh, al grupului ECR uh, în Comisia de Agricultură și știu foarte bine care sunt chestiunile care sunt miza. Pot să vă spun acum că mai este multă cale de străbătut, trebuie să rămânem flexibili, trebuie să rămânem pe o poziție care să ne permită să mergem mai departe. Mulțumesc, domnule Nicholson și mulțumesc domnule, domnului Liure pentru uh, poziția pe care a transmis-o prin intermediul dumneavoastră, doamna Caletici. Doi uh, inamici ai uh, uh, implementării politicii de coeziune. Nu s-a dat un răspuns. Uh, au apărut o serie de notăți și acum, în mijlocul perioadei, știm că vom avea uh, multe răspunsuri Ceea ce trebuie să facem și să cerem uh, Comisiei Europene să ne ajute și să ne dea o analiză aprofundată a incertitudinilor pentru a vedea care ar putea să fie un alt scenariu, mm, asemenea celui pe care l-a evidențiat uh, doamna Breso. Și în al doilea rând, să le cerem să nu introducă noutăți pentru următoarea perioadă și să uh, aibă pregătit uh, un regulament la sfârșitul anului 2018. Știm că în 2019 vom avea din nou alegeri și nu putem să așteptăm anul 2020 pentru a avea uh, regulamente și uh, mesaje și noi fundamente ale uh, politicii de coeziune pentru noua perioadă. Totul trebuie să fie definit anterior. Uh, ieri am uh, avut această Uh, discuție pe marginea uh, precondițiilor uh, ex-ante. În al patrulea an de implementare avem încă multe precondiții exante care nu au fost îndeplinite. Nu este un lucru acceptabil. Acest lucru înseamnă că nu am stabilit aceste precondiții într-o fază timpurie acest lucru trebuie făcut la începutul perioadei și nu în mijlocul acesteia. Deci trebuie să uh, pregătim acest lucru uh, în uh, avans, ceea ce înseamnă Uh, că în 2018 trebuie să fim pregătiți pentru perioada uh, ce urmează, pentru că al minter vom discuta din nou faptul că nu au fost îndeplinite o serie de obiective din politica de coeziune și toată lumea uh, va pune sub semnul întrebării din nou nevoia unei politici de coeziune. Domnul Carver, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Știm, uh, nu știm care uh, va fi poziția Guvernului Majestății uh, sale. În final, trebuie să așteptăm. Sunt de acord cu faptul că trebuie să regândim criteriile politicii de coeziune în calitate de Parlament European, trebuie să ne gândim serios la acest lucru. S-a vorbit despre Europa în două viteze. Nu știu cine a spus asta, cred că tu. Asta nu este o consecință a Brexitului, ci a faptului că există uh, o zonă euro și că există uh, o zonă uh, non-euro. Deci să fie foarte clar, asta nu este rezultatul Brexitului. Uh, am fost în uh, uh, favoarea acestei abordări și dar vreau să spun că nu putem să gândim soluții care să se potrivească tuturor. Ceea ce avem acum am s-a vorbit despre constrângerile bugetare. Trebuie să ne gândim că aceste constrângeri bugetare sunt și rezultatul eșecului zonei euro de a ajuta uh, economiile unor țări cum ar fi Portugalia și uh, Spania și alte țări. Deci uh, sunt uh, diferențe mari, uh, sunt uh, zone unde lucrurile s-au dezvoltat mai bine, altele au suferit mai mult. Domnul Uh, Nicholson m-a îndemnat să spun acest lucru. N-aș vorbi despre atitudinea față de uh, Scoția. Suntem uh, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Deci, ceea ce vedem în alegerile generale din Scoția, un rezultat diferit și cred că nu uh, este cazul să discutăm acum. Cred că trebuie să uh, gândim uh, foarte atent uh, pot vedea în Irlanda de Nord și în Scoția că majoritatea a votat pentru a rămâne în Uniunea Europeană. Uh, însă eu nu pot uh, să vorbesc acum în numele Scoției, ci uh, al Irlandei de Nord. Cred că este important să privim lucrurile într-un context uh, general. Eu împărtășesc preocupările dumneavoastră și împărtășesc uh, și uh, preocupările colegului uh, meu, domnului de la uh, ECR. Uh, ceea ce poate să rezulte se vorbește despre o relație specială între țara mea și uh, Statele Unite. Uh, eu văd o relație specială între țara mea și Republica Irlanda. Irlanda, lucrurile s-au îmbunătățit semnificativ și dacă trebuie să ne gândim la ceva în calitate de grup, este cum se vor schimba relațiile noastre față de Uniunea Europeană după uh, Brexit. Este foarte clar că avem o relație specială cu Republica Irlanda și din punct de vedere al uh, grupului FD nu aș uh, avea o uh, campanie contrară intereselor. Uh, sigur, sunt responsabilități pe care le avem uh, în legătură cu uh, piața liberă, cu uh, acordurile de liber schimb, însă sunt foarte încrezător că va exista o politică flexibilă față de politica de coeziune. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnule Albrecht, aveți o observație. Da, doar o clarificare. Vreau să spun că, sigur, Europa cu două viteze pe care am menționat-o în uh, intervenția mea nu este rezultatul Brexitului. Însă multe dezbateri din Uniunea Europeană au fost înghețate până la momentul deciziei Regatului Unit. Deci vechea dezbatere revine nu este o consecință directă a Brexitului, dar dacă citiți raportul Monti, apare acolo o observație în care se spune că datorită Brexitului a existat oportunitatea de a reveni la fosta dezbatere cu resursele pro- proprii. Unii spun că se deschide cutia Pandorei, alții spun că este o fereastră de oportunitate. Până la urmă, nu are nicio legătură cu Brexitul, dar este vechea noastră dezbatere care reînvie. Deci nu datorită Brexitului, dar pe fondul Brexitului avem propria noastră dezbatere. Da, dar revenit, eu cred că ceea ce ne am spus, dar trebuie avut în vedere, este și percepția uh, populației în ceea ce privește politica regională. În Anglia această percepție este foarte diferită. Acolo um, nu se pune această problemă atât de major. publicul din țara mea și și în alte state membre nu cred că are o părere atât de bine conturată în această privință sau că le este la fel de important. Mulțumesc, deci iată că um, nu vrem să avem o dezbatere doar între dumneavoastră, ci cu întreaga comisie. Salutăm această primă dezbatere în Comisia Regii. Mulțumesc pentru propuneri. Sunt uh, perfect de acord că există anumite teme pe care trebuie să le urmărim tot timpul pentru a pregăti Comisia Regii pentru negocierile din viitor. Pentru întâi pentru început perioada 2014-2020 și modul în care se va finaliza și ce să ne așteptăm din partea Regatului Unit ca participare după 2018-2019, când se vor finaliza negocierile pe Brexit. În al doilea rând, și asta vizează tema bugetară, care va fi nivelul de redistribuție între statele membre, mai puțin pentru toate regiunile, de pildă, sau uh, nu pentru toate regiunile, dar pentru unele este una din întrebările pentru viitor, dar care vine, de fapt, ca întrebare formulată pentru Comisia Europeană și în al treilea rând. Va fi foarte important să vedem cum anume se reclasifică regiunile în urma metodologiei actuale ar rezulta schimbări semnificative pe care ar trebui să le urmăm. Și aș dori să mai adaug ceva care se leagă de intervenția domnului Nicholson. E vorba de cooperarea teritorială și rolul Regatului Unit în anumite programe transfrontaliere care sunt importante nu doar pentru regiunile din Regatul Unit, ci și pentru celelalte regiuni din țările vecine. Și în acest caz, Irlanda de Nord și programul de pace reprezintă un punct esențial pe care trebuie să-l avem în vedere în negocierile viitoare. Acceptă dorința dumneavoastră de a cere Comisiei mai multe informații detaliate. Vom uh, pregăti acest lucru împreună cu secretariatul în perspectiva elaborării poziției Comisiei Regii pentru negocieri. Deci vă mulțumesc pentru această dezbatere. Deci am finalizat toate punctele de pe ordine noastră de zi. Următorul punct se referă la deciziile coordonatorilor, care s-au întâlnit ieri după amiază și o sinteză a deciziilor va fost transmisă pe mail ieri seara. Putem adopta deciziile coordonatorilor? Da, nu văd uh, niciun fel de ob- obiecții. La diverse există vreo solicitare? Din nou nu. Aș dori să vă reamintesc că la Strasburg mă avea în reuniune extraordinară a Comisiei Regii pe 18 mai de la 11 la 12. Asta este următoarea noastră reuniune și în final aș dori să mulțumesc interpreților pentru ajutorul acordat. Vă mulțumim și noi. Vă mulțumesc încă o dată.